Mm, despre Gaza, cred că trebuia să fiți informați despre acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnule Vârț. Mulțumesc pentru aceste informații. Și o să votăm în curând raportul despre Gaza. Avem 12 poziții comune din partea Consiliului și justificările, precum și pozițiile comisiei. Am primit aceste documente, iar uh, titlurile vor fi publicate în procesul verbal pentru astăzi. Perioada de trei luni pe care o are Parlamentul pentru a uh, își da avizul începe mâine, 16 ianuarie 2009. Vreau să vă informez că Marco Capato, Marco Babitska, Charles Stanek și Helga Truppel au uh, înaintat declarația scrisă în numărul 86 privind, radio, privind difuzarea postului de televiziune TDN TV din China și uh, semnatari sunt peste jumătate din membrii Parlamentului, iar conform uh, regulii 196 vom trimite mai departe la Utelsat această listă a semnatarilor. Domnul Capato are cuvânt. Grazie, eh, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. în numele cei care, celor care au avut inițiativa, vreau să uh, mulțumesc celor mai mult de 400 de deputați care au semnat. Uh, Parlamentul cere EU-Telsat să reia transmisiile NTD TV în China, libertatea de informare și de a avea